Ok, ladies and gentlemen, let's start. Domnule, haideți să începem. Bună dimineața tuturor la reuniunea noastră de astăzi. Avem uh, astăzi trei puncte de ordine de zi pe care dorim să le tratăm împreună. Este vorba de uh, Comunitatea Europeană în domeniul energiei atomice, programul cadru în domeniul energiei atomice și programul cadru pentru cercetare și de formare în domeniul nuclear. Toate acestea au fost preluate ca raportor de domnul Brezina, pe care îl și invit să își prezinte uh, punctul de vedere, după care urmează să le discutăm împreună. I'm sorry, Mr. Roy. Uh, Mr. Brezina. Uh, Já bych chtěl jménem celého výboru po Bogra... Da, uh, eh, îmi pare rău că intervin. Doream să spun în numele întregii comisii că doresc să felicit pe președintele nostru și să-i adresez sincerele mele urări de bine. Este ziua domniei sale astăzi și urăm la mulți ani și sănătate și toate cele bune. Sigur, când împlinești 18 ani și ajungi la majorat, e motiv de sărbătoare. Ganz herzlichen Dank. Ich habe ja gehofft, keiner würde es mir ansehen. Mulțumesc foarte mult. Speram că nimeni nu-și va da seama că m-am îmbătrânit cu un an. Mulțumesc încă o dată pentru orări. Domnule Brezin, aveți cuvântul. Pane předsedo, mi tato situace. Mulțumesc, domnule președinte. Birthday to you. Uh, în mod excepțional încep prin a vă adresa urările mele de la mulți ani. Dar trecând la probleme mai serioase, vreau să vă spun că pe data de 7 martie Comisia a publicat un pachet de propuneri legislative în vederea continuării cercetelor în domeniul nuclear și a pregătirii uh, Comunității Europene a Energiei Atomice până în 2013. Uh, acest pachet se ocupă și de cercetare și de formare, acțiuni directe și indirecte, participări în uh, diverse programe pe scurt, se poate spune că proiectul de program cadru pentru 2012 și 2013 există pentru că avem o perioadă de 5 ani pentru uh, Euratom și o perspectivă de 7 ani de, o perioadă de 7 ani de perspectivă financiară pentru UE. Deci există acești 2 ani, 2012 și 2013, cercetarea e ă, de bază pentru a îmbunătăți securitatea nucleară și o cât mai bună și eficientă utilizare a resurselor. În, ă, mă refer la domeniul nuclear în industrie și în medicină. Aceste lucruri au legătură și cu inițiativa europeană industrială pentru o energie nucleară durabilă una din cele șase inițiative europene care fac parte din Planul Strategic European pentru eh, tehnologii în domeniul energetic. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte în legătură cu cele întâmplate în ultima vreme. Oricare ar fi părerea noastră despre energia nucleară și despre utilizările acesteia în vederea generării de energie, se poate pune întrebarea dacă să folosim sau nu resursele nucleare avute la dispoziție. Asta fiecare țară trebuie să ia o hotărâre, dar oricum eh, cu toții ar trebui să susținem cercetarea în domeniul nuclear, cred eu, pentru că după cele întâmplate la Fukushima, Europa are nevoie de mai multă cercetare în domeniul nuclear în, uh, în tot felul de domenii, în domeniul medical, în domeniul uh, securității nucleare, reactoare de a patra generație, fuziune și așa mai departe. Și apoi, cum sunt utilizate rezultatele cercetării, asta fiecare stat membru are latitudinea să decidă. Dar o, uh, o îmbunătățire a securității, a eficienței și dezvoltarea cunoștințelor se referă până la urmă la menținerea nivelului de competitivitate a industriei europene. Sigur că nu toate statele membre renunță la, nu doar toate statele, nu toate statele membre renunță la energia nucleară și nu toate statele de pe glob. Aș mai spune că anumite centre de cercetare, cum ar fi JET din Marea Britanie, un centru comun, au finanțare asigurată doar până la sfârșitul acestui an și pentru a menține continuitatea și integritatea echipelor de cercetare, este extrem de important să putem să reînnoim uh, fluxul de finanțare în 2012 și 2013, fără întrerupere. Dată fiind valoarea cercetării în domeniul nuclear și importanța acesteia, uh, aștept cu interes să vedem ce discuții vom avea, cum vom coopera cu raportorii din umbră și pentru un moment vreau doar să subliniez că vom respecta un calendar foarte strict Lucrările se vor desfășura rapid. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 6 septembrie. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru această prezentare introductivă. Văd că nu am înscrieri la intervenții. Ba da, doamna Herzog. Thanks, uh, thanks, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe raportor pentru faptul că și-a petrecut vara lucrând asupra acestui raport. Sunt uh, dosare importante, la fel ca și cele pe care urmează le votăm astăzi și e greu de lucrat pe timpul verii, dar în acest caz se pare că a fost ceva mai facil, dat fiind faptul că toți actorii, atât în Parlament cât și la nivelul Consiliului, uh, privesc uh, aceste dosare ca un fel de punte de tranziție și nu ca pe o, politi- o uh, decizie politică majoră. Eu cred că este abordarea corectă. Cred că abordarea trebuie să fie mai mult din perspectivă bugetară. În majoritatea grupurilor parlamentare am încercat să combinăm cadrul financiar multianual cu programul de cercetare Euratom. Cred că asta a fost obiectivul uh, principal pentru a putea lua o decizie rapidă, fără a pierde foarte mult uh, energie cu dezbaterile. Cred că majoritatea grupurilor politice, cel puțin al nostru, au înțeles că dacă se întrevăd uh, schimbări majore în cercetarea sau în domeniul energiei nucleare, trebuie impulsionată și cercetarea. Așadar, este nevoie de resurse financiare și, prin urmare, pentru asigurarea acestor resurse de finanțare pentru noile puncte de greutate în domeniul nuclear, a trebuit să rezolvăm această chestiune și <clears throat> noi uh, avem în pregătire niște amendamente pentru a menționa aceste noi uh, domenii de cercetare, cum ar fi siguranță sporită, securitate mai mare. Însă am încercat de asemenea să reunim uh, opiniile din această comisie pentru a asigura finanțarea pentru că, indiferent de uh, opinia pro sau contra energie nucleare, uh, chestiunea cercetării poate fi agreată. Domnule Brezina, cred că ați făcut treabă foarte bună analizând uh, evenimentele din Consiliu. Va trebui să vedem cum continuăm și să reunim deciziile de acolo în raportul nostru pentru a ajunge la uh, niște decizii aliniate cu Consiliul. Mulțumesc. Uh, Mr. Mezzaro. Mulțumesc, domnul Mezaroș. Ah, ok. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu a vorbit eh, cehă, așa că astăzi voi reacționa în limba slovacă ca să mă înțeleagă mai bine. Mai întâi, aș vreau să îi mulțumesc domnului Brejina, eh, a cărui activitate am urmărit-o cu atenție, întreaga problematică a energiei atomoelectrice și nucleare trebuie să rămână în continuare în centrul atenției noastre. Fukushima și uh, cauzele uh, aceste catastrofe eh, ne privesc pe noi toți, așa cum și urmările catastrofei ne-au influențat deja. Tocmai de aceea sunt de aceeași părere cu colegul Brejina, anume că nu ar trebui să ne reducem activitatea în eh, domeniul cercetării nucleare, ci din potrivă ar trebui să o extindem. Trebuie să eh, ne motiveze incidentul de la Fukushima să dezvoltăm cercetarea în domeniul nuclear și mai mult. În cadrul FP8, cred că trebuie așadar să dezvoltăm mai mult temele legate de energia nucleară și așa cum a spus și doamna Herzog, trebuie să punem la dispoziție resursele financiare pentru această cercetare. FP8 este un uh, cadru foarte propice pentru așa ceva. De exemplu, uh, în legătură cu siguranța transporturilor uh, de material nuclear și în domeniul siguranței nucleare, mai este loc de mai multă cercetare. Trebuie pe Uh, termen lung să putem garanta siguranța reactoarelor nucleare și poate că ITER uh, nu uh, consideră acest lucru atât de important sau atât de pozitiv, dar eu totuși aș vrea să vă invit să ne preocupe mai mult pe viitor această temă a energiei nucleare. Mulțumesc, domnule președinte, încă o dată. Mulțumesc, doamna Sisli. Hvala lepa. Eh, vlaganja v energetiko nasploh so bila. Mulțumesc. Investițiile în energie în Uniunea Europeană în ultimele trei decenii au fost mult prea scăzute și aici se încadrează și investițiile în cercetare. În special, mă refer la lipsa investițiilor în dezvoltarea tehnologiilor uh, energetice, în special după evenimentele de la Cernobâl. <clears throat> Și când ne-am dat seama că siguranța aprovizionării energetice nu este un dat, am început să ne gândim mai serios la investițiile în acest tip de energie, pe... pentru că nu ne putem opune unui tip de energie, pe de o parte, și pe de altă parte să ne gândim că acest tip de energie va constitui o sursă sigură. De aceea trebuie să se schimbe cadrul, mediul general. Și cred că noi facem acest lucru. Eu cred că finanțarea corespunzătoare face parte integrantă din aceste încercări. Apreciez raportul prezentat de raportorul nostru astăzi și aș dori să-l felicit. Ca răspuns la evenimentele de la Fukushima avem nevoie de cercetare care nu doar să mențină actualul nivel de siguranță, ci, ci mai mult să îl și sporească. Cred însă că trebuie să privim înainte. O patra generație ne-ar permite să ne utilizăm resursele mai eficient. Cred că trebuie să ne păstrăm optimismul în ceea ce privește fuziunea și nu ar trebui să uităm că energia nucleară generează deșeuri și trebuie să ne îngrijim și de acestea. Una dintre posibilitățile care necesită în continuare cercetare este reciclarea acestor deșeuri. Permiteți-mi să mă refer și la resursele umane. Raportorul a elaborat un amendament uh, subliniind importanța resurselor umane. Dacă ne uităm la riscurile energiei atomice, constatăm că este mai degrabă factorul uman și mai puțin tehnologia care reprezintă un risc. De aceea trebuie să investim în uh, perfecționarea și instruirea continuă a resurselor umane. De aceea considerăm că energia nucleară va continua să fie o parte importantă a mixului energetic. Asta în baza documentelor noastre strategice. Însă cred că trebuie să subliniem și siguranța nucleară. Acest domeniu necesită o finanțare suplimentară pentru că siguranța nucleară, în special după evenimentele de la Fukushima, trebuie să fie îmbunătățită în permanență. Și aici sunt în asentimentul colegei noastre, a doamnei Herzog, în ceea ce privește calendarul. Cred că este o idee bună ca acest calendar să fie aliniat cu cel al altor domenii strategice. Și, prin urmare, cred că abordarea domnului raportor este cea corectă ar trebui să avem un fel de continuitate. Mulțumesc, domnul Tusnovski. Pane předsedo, za slovo. Eh, chtěl bych také... Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați acordat cuvântul și eu aș dori să reiau cele spuse de colegii mei în, și să-l felicit și eu pe domnul raportor că aceste vremuri nu avem o dezbatere ușoară cu privire la utilizarea energiei atomice după evenimentele de la Fukushima. De aceea este remarcabil efortul său în elaborarea acestui raport. Colegii mei au uh, făcut o serie de formulări foarte corecte, din opinia mea, și eu consider că este important să continuăm cercetarea, pentru că catastrofa de la Fukushima nu poate însemna oprirea cercetării, pentru că în istoria umană o tragedie a dus ulterior la învățăminte pentru omenire și, din păcate, Așa este viața. Am învățat din anumite tragedii și catastrofe Societatea de asemenea este din ce în ce mai complicată, de aceea poate situația este mai periculoasă, însă cercetarea sperăm că ne va da un răspuns la întrebările noastre și va duce la o creștere a siguranței. Și acest lucru este valabil în cercetarea nucleară mai mult decât în alte domenii, poate. <clears throat> Ne sperăm uh, rezultate din această cercetare nucleară care să le putem folosi și în alte domenii. Sunt de acord cu raportorul atunci când spune că este decizia fiecărui stat cum anume dorește să continue programele sale nucleare. De asemenea, consider că noi trebuie să, ca state, să susținem cercetarea astfel încât să înțelegem mai bine energia atomică. Aș dori să Mă refer și la programul ITER. Raportorul vorbește și despre fuziune ca următoarea verigă în acest lanț. Eu cred că ar trebui să abordăm acum și cercetarea reală Este important să dirijăm corespunzător aceste programe în domeniul fuziunii nucleare și să stabilim clar calendarul de cercetare. Mulți dintre noi știu că uneori există pericolul să facem cercetare doar de dragul cercetării nu vreau să spun că este cazul ITER, însă uneori termenele sunt atât de lungi încât nici măcar nu se poate întrevedea finalul. Dar în cazul ITER este important ca acest program să beneficieze în continuare de susținere financiară. La fel de important este ca resursele umane să beneficieze de instruire și perfecționare în continuare, astfel încât să dispunem de specialiști în acest domeniu. Pentru că la noi energia nucleară va continua să joace un rol important, deși astăzi poate avem o părere diferită. Însă instruirea și perfecționarea resurselor umane în acest domeniu nu trebuie neglijată. În calitate de raportor din umbră pentru grupul nostru, susțin acest raport și îl felicit pe domnul raportor pentru că consider că a elaborat un text foarte echilibrat și cred că în discuții ulterioare acest text poate fi îmbunătățit și completat, însă deja este un text foarte bun în momentul de față pe care îl susțin. Mulțumesc, doamna Hipner. Dziękuję bardzo, dziękuję koledze. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, de asemenea și raportorului pentru acest raport foarte important. Dacă ne uităm la amendamente, putem să constatăm că această temă a fost uh, abordată din toate direcțiile. De altfel, și merită să fie examinată cu cea mai mare atenție. În prezent, încă nu știm cu exactitate ce este energia atomică. Trebuie să nu uităm că energia atomică ne va însoți încă mulți ani de acum înainte. Dacă am închide acum toate eh, centralele atomoelectrice, eh, n-am soluționat problemele noastre cu energia nucleară de azi. Cu toate că am auzit eh, voci de acest gen care solicitau acest lucru după accidentul de la Fukushima. Tocmai de aceea, cercetarea trebuie <clears throat> promovată în acest domeniu și extinsă chiar. Raporta, raportorul a, s-a referit și la problema siguranței nucleare în raportul său. Știm că în cazul Fukushima, sistemele automatice de supraveghere nu au funcționat cum trebuia. Poate că n-ar fi rău să existe la aceste centrale atomoelectrice sisteme duble de eh, securizare a proceselor de producție. S-a, evidenția, s-a subliniat în acest raport și nevoia de extindere și finanțare corespunzătoare a cercetării în domeniul nuclear. Dacă doar vorbim despre aceste nevoi, dar nu le și uh, susținem prin mijloace financiare concrete, atunci noile tehnologii ale secolului 21 nu vor avea cum să fie susținute de a, a, energia corespunzătoare. Raportorul a abordat și problema elementelor nucleare consumate, a combustibilului nuclear consumat, siguranța acestuia, depozitarea acestuia dar um, se referă pe scurt și la modalitățile și posibilitățile de neutralizare a deșeurilor nucleare. Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere și elementul social. Societatea noastră nu este suficient informată în legătură cu energia nucleară. Uh, populația uh, de multe ori aude că energia nucleară este cea mai uh, nefericită formă de energie pe care o putem exploata, dar nu este așa. Însă, trebuie să știm cum să folosim energia atomică. Trebuie să explicăm acest lucru oamenilor și, și pentru această uh, conștientizare și popularizare este nevoie de bani, de resurse financiare corespunzătoare. Avem nevoie de o dezbatere extinsă pe această temă, de mai multe informații. Cu cât mai multe informații putem oferi cetățenilor noștri, cu atât mai simplă va deveni situația noastră. Trebuie să ne învingem temerile și rezervele și orice informație nouă trebuie transmisă populației cât se poate de repede, pentru ca populația să știe că această energie este o energie sigură. Mulțumesc, uh, doamna Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnului raportor. Da. În ce privește acest raport, noi nu suntem de acord cu formularea priorităților. Știți uh, câte reactoare există în lumea întreagă înaintea închiderii uh, uh, reactoarelor din Germania. Erau încă prea multe. Știți ce s-a întâmplat uh, la Cernobâl, la Fukushima? Nu se poate reafirma că există o securitate totală la nivelul reactoarelor. Deci trebuie garantată securitatea. Bine, sigur, haideți să o garantăm, dar asta înseamnă că să, să nu mai subcontractăm, pentru că știți că este un lanț de 8 veriști de subcontractare. Asta înseamnă că au, există efecte asupra securității, întreținerii reactoarelor și în Franța și în alte țări. Și sigur, să avem o reglementare mai strictă. Am văzut uh, ce se întâmplă, s-a întâmplat cu testele de rezistență, s-a făcut o evaluare în Franța. Ar fi vorba de cam un miliard de euro pentru fiecare reactor dacă uh, dorim să stocăm, sigur, uh, combustibilul folosit. Deci se pune problema dacă merită, dacă merită să dăm atâtea bani sau să închidem reactoarele care sunt riscante. Astăzi, într-un uh, ziar din Franța, se spune că, iată, un betonul de construcție a unei centrale nu poate asigura uh, gradul de securitate necesar. Deci, iată că fiziunea este riscantă, bine, este problematică, chiar dacă nu suntem fizicieni, dar bombardând uraniul uh, provocăm niște fenomene care nu există în natură, practic. Deci, uh, ni se spune acum că viitorul este a patra generație, dar a patra generație funcționează și ea cu fiziunea. Deci ne vom confrunta din nou cu această problemă a deșeurilor radioactive. Și apoi se spune, bine, dar avem fuziunea, dar uh, iată că ne-am, ne-am deplasat în Franța la Cadaraș pe situl unei centrale nucleare și există probleme științifice enorme care încă nu sunt rezolvate cu fuziunea. Și eu nu sunt de acord cu Parlamentul European când acesta spune că vom investi 7 miliarde, asta încă din 2006, acum am ajuns la 15-16 miliarde și încă mai avem multe semne de întrebare. Pentru că se fac experimente uh, la acest uh, centru de cercetare GIT din, din Marea Britanie, încă nu sunt rezultate concrete. Și eu cred că ar trebui să spunem, haideți să așteptăm rezultatele din uh, Marea Britanie și apoi să construim reactorul ITER. Pentru că deja vom cheltui bani europeni pentru un rezultat încă incert. Dar totuși aș avea o propunere pentru domnul raportor și anume la ce s-a referit antevorbitorul meu, să îmbunătățim formarea. Știți că în momentul accidentului de la Fukushima există o serie de detectori în lumea întreagă care ar putea monitoriza norul uh, provenit de la reactorul Fukushima. Această rețea internațională a fost, pusă, a fost înființată în cadrul tratatului de interzicere totală a ă, experimentelor nucleare și oră de oră ne dă rezultate în legătură cu cantitatea de cesiu, ca, nivelul de radioactivitate, dar rezultatele sale nu sunt făcute publice. Eu v-aș face o propunere. Haideți să îmbunătățim și informațiile, pentru că noi avem dreptul de a ști, pentru că suntem victimele energiei nucleare și pentru că există acest, această rețea, uh, sigur, care monitorizează experimentele nucleare din diferite părți ale lumii, haideți să cerem ca uh, informațiile obținute de această rețea să fie făcute publice. Sigur, ne putem aștepta și la alte accidente, la numărul de reactoare care sunt în lume, oricare ar fi măsurile de securitate. Și atunci, haideți să cerem ca noi toți să avem acces la date, pentru că până în acest moment doar statele și doar uh, cei din domeniul nuclear, specialiștii, doar ei au acces la aceste informații. Deci haideți să facem publice informațiile. Asta dacă sunteți pentru transparența informațiilor, desigur. Mulțumesc. Colegul Vibiș. Colegul Vibiș are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că am ajuns la o temă de dezbatere într-adevăr foarte importantă. Cred că, de asemenea, cooperarea internațională pe viitor va fi extrem de importantă și, în acest sens, o mai bună cooperare cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică ar fi de dorit în sensul creării unor standarde obligatorii care să fie uh, urmate, dar și revizuite la cererea autorităților naționale de reglementare. De asemenea, autoritățile de reglementare ar trebui să aibă uh, uh, competențe sporite, așa cum ne arată și exemplul Franței. Dezbaterea privind incidentul din Japonia Uh, a reieșit uh, și importanța temei uh, gestionării deșeurilor atomice. Aici avem a face cu costuri extrem de mari pe perioade lungi care se vor răsfrânge asupra consumatorilor dacă nu avem grijă cum acționăm. În ce privește ITER, sigur, toate contractele și acordurile internaționale trebuie respectate, însă la fiecare acord internațional trebuie să avem în vedere că situația financiară este extrem de tensionată. În plus, obiectivele până la trebuie fixate și în acest domeniu până la anul 2020. Mulțumesc. Domnul Odi. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să uh, felicit uh, pe domnul Brejina, care a făcut uh, un document foarte bun, era un dosar foarte complex, trebuie spus. Bine, știm că știm care este poziția verzilor, suntem amenințați eu, această situație mă face să-mi amintesc uh, ce s-a întâmplat în Franța când uh, s-a introdus calea ferată. A fost un oraș care a refuzat să găzduiască o gară pentru că vedeau uh, trenul ca pe un fel de monstru. Și s-a făcut gara într-un oraș vecin care nu a, nu a, fost decât, nu a avut decât de câștigat. Și, uh, Sigur, destinul pe care ne-l făurim depinde de capacitatea noastră să uh, arătăm, ne arătăm angajamentul pe aceste mari dosare energetice ale lumii de astăzi. Uh, eu uh, salut propunerea Comisiei pentru că, în sfârșit, vorbim aici de abordăm subiecte științifice. În privința ITER am vorbit prea mult de lucruri ce țin de domeniul bugetar și iată că de data asta vorbim de știință. E o veste foarte bună și trebuie susținută fuziunea, spun eu. A doua observație, într-o dezbatere precedentă am făcut propunerea ca în ce privește centrul acesta comun de cercetare de care s-a vorbit, să se facă un program în ce privește dezavectarea centralelor nucleare. Cred că în Europa avem ingineri care sunt printre cei mai buni din lume, uh, și programul acesta uh, va putea da perspective de formare în uh, institutele de educație și mă întreb dacă nu putem fi noi cei mai buni specialiști din lume sau să devenim cei mai buni în materia dezafectărilor centră, dezafectării centrelor nucleare, pentru că pe o durată de 100 de ani, să spunem, în funcție de opțiunile din diverse state membre, problema dezafectării centrelor se va pune. Deci avem interesul să menținem un nivel științific cât mai înalt posibil, mai ales prin cercetare. Și uh, o uh, ultimă observație, poate mă adresez acum secretariatului. În documente se spune că uh, Parlamentul aprobă, dar noi nu doar ne dăm avizul, pentru că nu avem competențe politice în tratatul Euratom. Deci nu cred, uh, cred că în loc de uh, aprobă să spunem că ne dăm avizul favorabil. Dar mă rog, e doar o problemă de formulare. Mulțumesc. Da, luăm notă de această uh, observație. Colegul Reme, care acum cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Așa cum au făcut-o și alți colegi înaintea mea, doresc și eu să uh, apreciez activitatea excelentă a colegului nostru raportor, pentru că a reușit să facă ceva deosebit într-o așa numită never ending story, o poveste despre care tot discutăm și răzdiscutăm. Dar de la Fukushima încoace, Europa are nevoie de mai multă cercetare în domeniul energiei nucleare. În același timp, trebuie să uh, ne asigurăm că atât la nivelul experților cât și la nivelul populației generale există mai mult know-how, există mai multe competențe deci, avem nevoie de crearea acestor noi competențe. Uh, uh, și siguranța nucleară este, face parte dintr-o uh, strategie de abordare inteligentă a energiei nucleare și de aceea susțin extinderea cercetării, în special în domeniul fuziunii nucleare pentru că nu există alte surse de energie pentru viitor decât cele pe care noi le cunoaștem. Nu trebuie să renunțăm la proiectul ITER, trebuie să îl promovăm și să finanțăm pe viitor, chiar dacă proiectul ITER este unul care țintește foarte departe în viitor. De asemenea, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că deșeurile nucleare nu sunt produse doar din centralele atomoelectrice, dar și în e, instalații e, medicale e, și nu în ultimul rând există deșeuri e, nucleare și în e, deșeurile noastre obișnuite, casnice. Mulțumesc, e, spune domnul președinte, dau cuvântul și comisiei dacă dorește după care mai dăm o dată cuvântul raportorului pentru niște remarci de încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. se dorește să mulțumesc raportorului pentru documentul elaborat și, și uh, amendamentele depuse sunt interesante, dar vreau să vă atrag atenția, pe de altă parte, asupra faptului că în pregătirea abordării generale a Consiliului și reprezentanții Consiliului sunt aici, a devenit clar că unele delegații, mm, ca să mă exprim diplomatic, au avut ezitări în a accepta refer- referințe la dezvoltarea unor sisteme viitoare, deci ar trebui să ne gândim, poate, sau să vă gândiți dacă toate aceste multe amendamente privind reactorul de mm, tipul de generația a patra ar putea fi productive sau nu Uh, În acest uh, mod, aș vrea să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit, care au făcut legătura între acest dosar și problemele ITRE care trebuie rezolvate. Și doamnei Rivazi, aș vrea să-i spun că anul trecut s-a produs prima plasmă cu un container tip ITRE. Uh, deci testele au fost bune. Asta vreau să spun ca reacție la uh, spusele doamnei Ribazi. Deci cred că avem niște rezultate pozitive. În concluzie, aș încuraja Parlamentul să aibă o abordare activă ca să obținem uh, cât mai curând posibil acordul interinstituțional pe dosarul Euratom 7 plus 2 inclusiv cu finanțarea pentru ei trei, cât mai mulți bani posibil. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Uh, domnul raportor Brejina are încă o dată cuvântul, vă rog. Dame a panove, všem děkuji za... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mulțumesc tuturor uh, celor care v-ați exprimat punctul de vedere. În primul rând, aș dori să subliniez uh, că cele spuse doamna Herzog uh, în legătură cu finanțarea uh, sunt uh, corecte. Trebuie să ne asigurăm că cercetarea nucleară va putea continua și pentru asta e nevoie de fonduri. Ať už to byla moje kolegy. E adevărat că și uh, resursele umane sunt importante, după cum a spus doamna Țizeli, după și domnul Mesaroș, care s-au referit la acest aspect. Uh, Zaima. Și e, cred, o realitate faptul că în cazul ITER foarte adesea Noi ne referim la aparentele slăbiciuni care apar în uh, administrația marilor proiecte. Lucrul la care se referea domnul Toșanovski. Doamna Himner a vorbit despre importanța relațiilor publice și a comunicării, importanța de a explica contextul uh, utilizării energiei nucleare. Doamne Rivazi, ea spune că și eu sunt în favoarea unei transparențe sporite și consider că în cazul accidentelor nucleare, în cazul răspândirii în atmosfera cesiului și altor elemente, cum s-a întâmplat la Fukushima, ar trebui să existe o transparență totală din punct de vedere al monitorizării și nu consider că ar trebui să se impună restricții uh, în activitatea de cercetare. și spun comisiei că, da, știu că anumite delegații nu vor să adopte reactoare de a patra generație, însă, insist, cercetarea nu ar trebui să uh, sufere niciun fel de constrângere când e vorba de aceste reactoare de a patra generație. Domnule Rubi, într-unul din amendamentele mele m a referit la o cooperare îmbunătățită cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Domnule Odi, vă spun că, pe drept cuvânt, ați, v-ați referit la formare. Eh, pro podání pozměňovacích návrhů, a to je și acum, având uh, în vedere că se apropie termenul uh, limită pentru depunerea amendamentelor, uh, e vorba de 6 septembrie, tot ce voi face eu e să adaug că sper că vom avea o colaborare foarte rodnică cu toți raportorii din umbră și sper că vom putea respecta toate termenele așa încât cercetarea nucleară să poată continua în Europa și pe viitor. Mulțumesc! Brezina, ganz herzlichen Dank. Ähm, Mulțumesc, domnule Brezina. Cred că nu trebuie să repet care este calendarul, v-ați referit deja dumneavoastră la acestea termene care sunt destul de scurte, dar necesare pentru a putea finaliza acest raport. Aș ruga toți colegii să ne ajute să putem respecta aceste termeni. Domnul Brezina a venit cu un avans în sensul că s-a ocupat de acest raport pe timpul verii. Este un capitol dificil pentru că este cu încărcătură emoțională și politică, însă sunt convins că vom ajunge la un rezultat bun. Vă mulțumesc încă o dată și închei acest punct de pe ordinea de zi. Și e puțin cam de vreme. Urmează voturile care sunt programate pentru ora 10, de aceea o scurtă pauză, trageți aer în piept, după care vom continua la 10 fix. Doamnelor și domnilor, dacă doriți, putem începe. Dacă nu doriți, începem oricum. One minute, please, ladies and gentlemen. Attention, please, Mr. Hannan. Domnul Hannan dorește să ne spună ceva. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că vă deranjez cu o problemă atât de minoră, dar e vorba de o problemă tehnică cu uh, sonorul. Eu uh, ascult uh, interpretarea franceză, care este excepțională, dar sunetul e foarte jos și nu reușesc să-l aud, trebuie să-l ascult la maximum, să dau sonorul la maximum, dar problema e că cei care vorbesc în spate se aud încă și mai tare, deci în permanență trebuie să fac reglaje sau nu se aude nimic sau se aude mult prea tare. Și nu vreau să dau judecată Parlamentul pentru că am surzit. Sper să interveniți în favoarea mea, mulțumesc. Nein, nein, ja, also da bitten wir doch dringend drum, dass atunci, rugămintea noastră se adresează către cabina franceză de a vorbi puțin mai tare, uh, pentru că nu ne putem asuma responsabilitatea surzirii colegului nostru. Deși rare ori se întâmplă ca francezii să vorbească încet. Dacă nu se îmbunătățește situația, vă rog să ne spuneți. Putem așadar începe. În primul rând, memorandum de cooperare între UE și Statele Unite ale Americii în materie de cercetare și dezvoltare în sfera aviației civile. Votul va fi electronic. Sper că toată lumea are cartelele de vot asupra sa. Astfel deschid votul la acest punct. Ok, alles klar. Foarte bine. 46 de voturi pentru, un vot împotrivă, așadar raportorul poate să se bucure pentru o adoptare cu majoritate de voturi. Trecem acum la punctul 12, care este unul mai complicat și mai cuprinzător a doamnei Matias, cu foarte multe voturi. Va trebui să încercăm să le parcurgem împreună. Încercăm cu compromisul numărul 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru,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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 154 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă,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 221 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 200, îmi cer scuze, compromisul 35, împotrivă, ă, pentru împotriva abțineri se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 282 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 291 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 296 cu amendament oral. Pentru? Doamna Matias, doriți să interveniți? Nu. Deci, 296 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 302 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 306 pentru, La 306 există un amendament oral suplimentar care însă nu mi-a parvenit, parvenit, spune președintele. Toți dintre dumneavoastră au în față acest amendament oral la 306. Doamna Matia, să aveți cuvântul. Eh, Ad factum alteração oral. Mulțumesc, domnule președinte. Acest amendament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 Atunci putem trece la vot 306 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromitul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 325 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 326 pentru, împotrivă, Încă o dată reluăm 326. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 328 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 330 pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 341 pentru, împotrivă, abțineri Reluăm 341, uh, vot electronic. Votul e deschis. S-a închis votul. Se adoptă. 347 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 349 pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 50. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 360. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 366. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 367. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 51. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 378 pentru, împotrivă. Reluăm. 378 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 382 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la citații. 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. FEM 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 18 cu vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. PEș 14, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 4, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acestea au fost. Acum trecem la votul final. Se votează electronic. S-a deschis votul. Vă rog să votați. And the vote, one, one EPP too many. Un vot PPE în plus. Ok. okay. And e bine acum. Atunci s-a închis votul. Mit klarer Mehrheit beschlossen se adoptă cu majoritate largă. Felicitări, doamnă Matias. Mulțumesc. Mulțumesc și tuturor celor care au colaborat, dintre colaboratori, raportori din umbră, pentru că prin intermediul compromisurilor uh, agreate ne-au făcut viața ceva mai ușoară. Doamnă Matias are cuvântul. Obrigada, Presidente. Eu acho que. Mulțumesc, domnule președinte. Mas, sendo circunstâncias de exceção, N-am dorit neapărat să mai iau cuvântul, dar vreau doar să spun că doresc să felicit pe toți colegii, pentru că în ciuda pauzei de vară au reușit să propună amenoate de compromis. Și deci mulțumesc tuturor colaboratorilor mei, de asemenea pen, pentru, pentru cantitatea, volumul imens de muncă cu care s-au confruntat Până acum a fost doar o voce singuratică în Parlamentul European, dar acum văd că mă bucur și de sprijinul colegilor. Mulțumesc. Ah, dankeschön. Jetzt kommen wir zu punct Excelent. Mulțumim. Trecem la punctul 13. Raportul doamnei eh, Nichi și aici avem o listă de vot și începem votarea. Amendamentul 1. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 3 pentru, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7, 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 în două părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11, pe prima parte, pentru, a doua, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, Deci, partea a doua de la amendamentul 11, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm, verificăm. E mai bine așa. Votul electronic e deschis. Vot electronic pentru amendamentul 11, partea a doua. PP, <clears throat> un vot în plus.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 Împotrivă. Abțineri se respinge. 23 pentru. Deci se pare că trebuie să votăm și 21. Amendamentul 21. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 4 și 35 împreună, identice pentru, împotrivă, abține să adoptă. 38 pentru, Treizeci pentru, împotrivă, abține să adoptă 39 pentru, împotrivă,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 Da, n-ar fi rău dacă ne-ați și deschide votul, cabina de regie. Din nou avem uh, un vot pe Plus. Ne-am înmulțit oare în vacanță? Bun, votul e închis acum, se adoptă. Doamna Țavela, felicitări, felicitări și raportorilor din umbră, mulțumim pentru munca depusă. Raportul Beauty oferă acum, punctul 14. Colegul Turmăs vrea să spună ceva, vă rog. Domnul Bütikofer nu poate fi prezent în această dimineață aici uh, și uh, m-a rugat ca numele său să mulțumesc în mod explicit uh, raportorilor din umbră pentru excelenta colaborare. Când o să votăm despre reactorul de fuziune ITER, noi Verzii considerăm că acest uh, proiect nu este încă suficient de maturat și dacă, dacă acest uh, proiect va fi adoptat așa fără niciun fel de sancțiuni și amendamente, noi verzii la votul final vom vota împreună. Trebuie să vă spun acest lucru ca avertizare. Și Bütikofer a fost uh, mulțumit sau relativ mulțumit? Ne mulțumește și noi că domnul Bütikofer este mulțumit, uh, cel puțin relativ, și observația noastră a fost uh, trecută în procesul verbal. Na, și acum vine un vot complicat. Uh, voi menționa numerele de 60-88 pentru împotrivă, 6088 sau I3 6088, da, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ș 60. Haideți să verificăm. Deci verificăm 60-88. 60-88. Verificare prin vot electronic, votul e deschis. Vot închis.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 pentru. Deci 6101, da? Șaizeci pentru, împotriva, abține se adoptă. 99 pentru, împotriva, abține se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 identic. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 02 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 03 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? Bine, bine, verificăm. Deci 60-21, vot electronic deschis. Și închis. Se adoptă. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40, 76 spune președinte pentru. 46 îmi cer scuze, spune președintele. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum vin voturile pe părți. Deci, trebuie să votăm doar partea a doua și partea a treia. Deci, partea a doua de la 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și a treia parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă. Deci, încă o dată, pentru 90. Cine pentru 90? Împotrivă. Verificăm. Verificăm vot electronic Votul e deschis. Se respinge. 50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 55 pentru, abțin, împotrivă, abțineri se respinge, 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Se respinge? Să, să nu uităm ce în alb, da? Bun. 102. Pentru.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 abțineri se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri. Și ce fac verzii? Deci 92, putem să repetăm, 92 cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Șaizeci și cinci pentru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 Împotrivă. Verificăm. E mai bine să verificăm. 71, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 10. 110 de fapt, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67, 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 86 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva, abțineri se respinge și trecem la votul final, vot electronic care este deschis chiar acum. Și închis. Și se adoptă. Mulțumim foarte mult! Vă rog să transmiteți felicitările noastre domnului Butikofer și domnul Eland are cuvântul. Stimați colegi, vreau să vă rețin atenția asupra faptului că nu s-a comentat deloc afirmația domnului Cuturmăs. În procesul de, eh, rectificare, de bugetar nu ne vom putea impune în fața Comisiei de Bugete. Însă, dacă avem raportori din alte grupuri care negociază cu, cu, cu grupuri diferite parlamentare, poziții care sunt de fapt uh, contrare poziției noastre uh, în comisie, atunci vom avea o mare problemă. Nu este niciun nu este întâmplător că domnul Butikofer nu este aici, ai, pentru că este cunoscută poziția sa în ce privește bugetul. Da? Din păcate, din păcate, ceea ce au făcut verzii cu raportorul lor aici nu este în folosul acestei comisii, Comisiei ITRE. Da? Mulțumesc. Replică din partea domnului Turmes. Eh, trebuie să înțelegeți că proiectul ITER, care, eh, pentru care sunt prevăzut eh, atâtea miliarde, un proiect atât de necop din punct de vedere tehnic, dacă este susținut fără o poziție nuanțată din partea noastră, este o mare, atunci avem o mare problemă. Ce se întâmplă ce se întâmplă cu uh, probleme care au put, apărut la uh, Fukushima. Ce se întâmplă cu faptul că uh, aceste uh, cazemate jet care s-ar pune peste reactoarele accidentate nu sunt uh, uh, suficiente. E, toate aceste lucruri nu sunt uh, foarte bine prelucrate în proiectul ITER și de aceea poziția noastră nuanțată. Președintele, vreau să fac următoarea observație. Fiecare grup parlamentar are dreptul și chiar datoria să voteze așa cum consideră responsabil din punct de vedere politic. În al doilea rând, există chestiuni în care alte foruri îți dau ascultare doar dacă îți diferențiezi poziția. Sigur că este foarte bine și de mare ajutor dacă uh, apar într-o poziție în care toată lumea vorbește pe un singur glas și demonstrează o poziție de forță. Da? Dar sunt sigur că toată lumea va ține cont de poziția exprimată, de diferențele politice aduse la cunoștință în această chestiune. Bun, și trecem la punctul numărul 15 către o strategie spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului și dacă sunteți de acord, îi dau cuvântul mai întâi domnului uh, Aldo Patricello. El este raportor. Doamnelor și domnilor, este posibil să facem puțină liniște? O clipă, vă rog. Domnule, domnule Patricello, vreți, Patricello, vreți să așteptați un pic, vă rog? Eu gradirei să potesse parlare prima la... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbească mai întâi reprezentantul Comisiei. El aș fi recunoscător pentru ca să avem o ilustrație sintetică a măsurii pe care vom analiza noi acolo, ca să, am noi uh, mai apoi, ca să putem să dăm o replică comisiei. Mulțumesc, e adevărat. Comisia prevăzuse acest lucru, însă am dorit să fiu corect și să vă acord dumneavoastră mai întâi cuvântul. Dacă toată lumea este de acord, dau pentru început cuvântul Comisiei. Cine reprezintă Comisia în această chestiune? Augusto González. Vă rog, aveți cuvântul. Puteți începe dacă doriți. Mulțumesc, domnule președinte. Communication, um... Mulțumesc pe scurt în legătură cu comunicarea Comisiei spre o strategie spațială pentru Uniunea Europeană în beneficiul cetățenilor săi. Aceasta are un mesaj clar. Strategia trebuie să fie un instrument în favoarea politicilor, dar și cetățenilor europeni. Spațiul e o activitate foarte pământeană, de fapt putem folosi activitățile spațiale în combaterea schimbărilor climatice, în activități legate de securitate, ajutor umanitar, transport și așa mai departe. Spațiul contribuie la obiectivele, atingerea obiectivelor UE 2020, generează cunoștințe, competitivitate, spațiul contribuie și la îmbunătățirea poziției Uniunii Europene în lume. În comunicare, Comisia a identificat priorități pentru ca Uniunea Europeană să fie implicată în activități spațiale. În primul rând, uh, funcționarea cu succes a programului Galileo. Asta în slujba cetățenilor noștri, cu transporturi mai sigure, cu protecție civilă mai bună, cu servicii mai bune. De asemenea, vor fi beneficii pentru toate sectoarele economice, cum ar fi transportul, telecomunicații Sec. și securitate. Apoi, uh, programul GMS. GMS uh, care joacă un rol cheie pentru monitorizarea uh, politicilor de combatere a schimbărilor climatice. Contribuie la prevenirea crizelor, dezvoltarea ajutoarelor, protecție civilă, toate acestea având impact direct asupra oamenilor. Apoi ar genera oportunități de uh, noi locuri de muncă. A treia prioritate identificată de comisie se bazează pe securitate. Sunt trei acțiuni uh, importante aici. În primul rând, uh, acțiunea în zone cum ar fi monitorizarea frontierelor, susținerea acțiunilor externe. În al doilea rând, o coordonare a eforturilor pentru a exploata structurile spațiale existente ale Uniunii Europene și a statelor membre pentru scopuri de securitate și managementul crizelor. În al treilea rând, să, ă, pro, protecția infrastructurii spațiale împotriva radiațiilor solare și a accidentelor infrastructura spațială a devenit foarte importantă pentru funcționarea și bunătarea societății noastre. Comisia uh, e de părere că trebuie să ne unim eforturile pentru uh, îmbunătățirea activităților noastre spațiale. Din punct de vedere financiar, acțiunile noastre trebuie efectuate în cadrul uh, financiar multianual pe care ne l-am stabilit. Comisia crede că accesul la spațiu trebuie să, devină, eh, să rămână independent și în continuare pentru ca să ne putem realiza în practică obiectivele și prioritățile. Industria spațială merită atenție specială, este un sector cheie a societății noastre. În 2010, mm, industria uh, spațială a uh, avut beneficii de mai mult de uh, ă, 6 milioane și multe loc, a creat multe locuri de muncă. Telecomunicațiile spațiale generează cele mai multe venituri și joacă un rol esențial în viața noastră de zi cu zi. Sateliții de comunicare oferă acces la tot felul de servicii, cum ar fi internetul în bandă largă, internetul, radioul, îmbunătățirea de asemenea și facilitățile de transport. Astfel, se poate îmbunătăți și sănătatea uh, cetățenilor noștri și, uh, de asemenea, comunicarea între aceștia. Cercetarea și inovarea sunt de asemenea importante ca Uniunea Europeană să-și mențină baza tehnologică solidă și să rămână competitivă. Ar trebui să susținem dezvoltarea de tehnologii importante, deci cele care sunt esențiale pentru a menține independența sectorului nostru spațial și tehnologii de vârf, de asemenea. Comisia consideră că e vital ca în cooperare cu Agenția Spațială de Statele Membre să dezvoltăm o industrie, o uh, politică pentru o industrie spațială cu obiectivul de a găsi un echilibru între baza industrială și competitivitatea noastră pe plan mondial și independența sectoarelor strategice industriale și dezvoltarea de asemenea a piețelor pentru produsele, produsele și serviciile noastre spațiale. International cooperation Cooperarea internațională, desigur, e vitală atunci când e vorba de domeniul spațial. Uniunea Europeană trebuie să-și mențină dialogul și cooperarea cu partenerii noștri strategici, cum sunt Statele Unite și Rusia, și să inițieze dialogul cu puterile spațiale existente și emergente, îndeoseb China, desigur. Special attention. Considerăm că și Africa merită o atenție specială și că ar putea uh, să aibă beneficii din activitățile noastre satelitare, de exemplu. Domnule președinte, în final, Comisia consideră că e necesar să vedem ce se întâmplă și cu guvernarea spațială, deci cu o mai bună cooperare între statele membre, dar și cu Agenția uh, Euro- Spațială Europeană și să vedem cum se poate îmbunătăți coordonarea și administrarea programelor noastre spațiale. Mulțumesc pentru atenție. Ganz herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. După această prezentare, voi da acum, pentru început, uh, cuvântul domnului Patricel în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, să mulțumesc comisiei, reprezentantului comisiei, pentru că a expus foarte clar și sintetic un uh, subiect atât de complex cum este cel al politicii spațiale europene. În calitatea mea de raportor, Ehm, sunt favorabil uh, propunerii Direcției Generale pentru Industria Comisiei și cred că este un prim pas important uh, spre o politică europeană spațială în slujba cetățenilor. Politica spațială este una care, în lumina beneficiilor economice, sociale, strategice, nu poate să nu fie una ambițioasă, pentru că activitățile aplicațiilor spațiale sunt esențiale pentru creșterea societății noastre și aduc o valoare, o plus valoare fundamentală pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. Sectorul spațial are o importanță care a fost uh, subliniată clar și fără echivoc de articolul Lisabona, cu, care prin artic, de tratatul de Lisabona, pardon, care prin articolul 189 atribuie Uniunii Europene responsabilitatea de a coordona și consolida programele spațiale printr-o abordare comună care să poată favoriza progresul științific, tehnic și competitivitatea industrială. E per tale ragione che nel rapporto... Din acest motiv, Raportul care, pe care trebuie să-l analizăm în următoarele săptămâni va încerca să evidențieze anumite elemente fundamentale ca să poată fi realizat uh, în, reali- în realitate și să fie credibil programul care a fost prezentat astăzi de Comisie prin comunicarea sa. Pentru ca politica spațială europeană să fie credibilă, e indispensabil ca, în plus față de obiectivele ambițioase, să avem și resursele necesare. Din acest motiv, consider în primul rând că e necesar să avem instrumente operative și financiare eh, corespunzătoare pentru ca să punem eh, în aplicare cât mai bine inițiativele spațiale europene, cum ar fi Galileo și așa mai departe, GNS și așa mai departe, cu o funcționare acestora durabilă și pentru a permite o programare pe termen uh, lung din partea sectorului industrial, e indispensabil ca și Comisia să garanteze resursele necesare nu doar pentru desfășurarea sateliților prevăzuți, dar mai ales pentru a acoperi costurile evoluțiilor tehnologice din acest domeniu satelitar și pentru înlocuirea uh, regulată a celor care și-au terminat activitatea, oferind deci o continuitate a serviciului de dezvoltare pentru noile aplicații. Trebuie să înțelegem că sistemele satelitare incomplete își pierd competitivitatea față de concurenții noștri pe plan mondial. Din acest punct de vedere, apreciem eforturile economice produse pentru Galileo, și consider că este indispensabil pentru credibilitatea politicii spațiale europene ca GMS să se afle în, prevăzut în bugetul european și nu lăsat pe din afară, cum se întâmplă acum. A menține GMS în afara bugetului înseamnă că i-am decretat moartea anticipată, ceea ce nu ne putem permite dacă ne gândim la enorma plus valoare pe care ar putea o avea pentru multe politici comunitare și pentru cetățenii europeni a avea resurse bugetare apare astfel o condiție necesară pentru a susține industria spațială europeană, permițându-i continuitatea necesară pentru susținerea unor proiecte ambițioase și pentru a-i menține competitivitatea pe plan internațional. Oltre agli aspetti finanziari, în afara aspectelor financiare, cred că la fel de necesar este să încercăm să clarificăm relațiile între Uniunea Europeană și celelalte agenții europene și naționale pentru gestionarea programelor comune. În plus, va fi important să definim principiile privitoare la protecția eh, avuzie. No? Da un lato di evitare duplicazioni di spese inutili e dall'altra di valorizzare să valorizăm competențele și infrastructurile existente pentru realizarea cărora statelor membre au susținut investiții importante. În această direcție, în calitate de raportor al Parlamentului European privind politica spațială europeană, înțeleg să acționez cu uh, sprijinul comisiei noastre ca să putem elabora un uh, text care să se afle pe linie cu articolul 189 al Tratatului de la Lisabona ca să garantăm dezvoltarea științifică a sectorului spațial care este neapărat necesar pentru evoluția pe viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc. Permiteți-mi acum să acord uh, cuvântul colegului Glante. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că Comisia a arătat foarte clar ce posibilități și ce utilitate ne poate oferi politica spațială în Uniunea Europeană. Eu cred că, <clears throat> fără a veni cu o argumentație largă, acest obiectiv se bucură de o largă majoritate în Parlament. Permiteți-mi să abordez trei teme care probabil vor fi pe larg dezbătute în comisia noastră. Două au fost uh, enumerate deja de domnul raportor, pentru că și eu consider că această comunicare trebuie să fie pe măsura așteptărilor noastre, pentru că la summituri pe această temă se decid obiective mari Uh, dar uh, ulterior ministrul de finanțe nu au cum să susțină astfel de proiecte. La fel și uh, problema finanțării programului GMS, uh, care în momentul de față se află în afara bugetului. Eu cred că dacă se dorește a fi un program european, trebuie să fie în interiorul bugetului european. În al doilea rând, cred că trebuie să avem grijă ca pentru aceste proiecte să avem și un furnizor de servicii care să ne stea la dispoziție. Am asistat în cazul Galileo că colaborarea cu ESA este bună, însă apar tot mereu uh, probleme pentru că uh, Consiliul director al ESO este altceva decât Uniunea Europeană și desigur că în interiorul Uniunii Europene Europene, ținând cont de 27 de state, apar și divergențe și în ceea ce privește concurența. Și trebuie să uh, ne asigurăm că și alte state europene care nu participă direct la acest proiect uh, prin contracte pentru acest program să aibă un beneficiu. Și încă o observație cu câțiva colegi am uh, vizitat uh, la Roma uh, proiecte care țin de Galileo cu produse care erau gata de a fi expediate, ceea ce a fost o experiență extraordinară. Au fost expuse și produse Uh, ca de pildă uh, celule fotovoltaice care au un randament care pentru mulți dintre noi uh, nu este de conceput în momentul de față. Însă viitorul ne va arăta. Apoi este vorba și de utilizarea datelor satelitare în calitate de raportor pentru rapoartele Galileo, am spus deja de atunci că nu am niciun fel de problemă ca <clears throat> uh, trupele noastre atunci când uh, sunt în misiuni de pace să aibă acces la aceste uh, date și să nu depindă de GPS. Însă văd că alți colegi au probleme cu această utilizare. Eu cred că aici se impune o dezbatere pentru că și cu cetățenii europeni, pentru că nu se poate să ne trimitem trupe în lume pentru menținerea păcii și să nu le dăm și dotarea și mijloacele necesare pentru a-și face treaba. Mulțumesc. Uh, domnul Remec. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să salut acest raport. Este un pas în direcția cea bună. Uniunea Europeană aștepta de mult un astfel de document. Nu vreau să repet cele spuse, doresc doar să subliniez câteva aspecte. Noi uh, preluăm uh, patrimoniul trecutului nostru. Mi-amintesc foarte bine vremurile când în spațiu se desfășurau o luptă acerbă între Statele Unite și fosta Uniune Sovietică. Eu știu că în 1976, cu toată concurența, a fost uh, creat un program comun Saius Apollo care a avut o utilitate extraordinară. Astfel de pildă, s-au pus bazele și unui mare dicționar ruso-englez și care a pus și bazele unei bune colaborări în spațiu. Deși și Europa a putut ține pasul cu aceste mari puteri, lucru care încă nu se apreciază cum se cuvine. Însă Europa s-a schimbat, s-a schimbat și arhitectura mondială și și aceste aspecte, bineînțeles că au un rol în strategia noastră. Documentul Comisiei enumără și proiectele cheie, Galileo, Gimes, EGNOS și altele și pot fi și în sentimentul colegului Glante când spune că raportul evidențiază foarte bine și faptul că politica spațială conține desigur și considerente de securitate. Unul din momentele cheie este acela că raportul sublinează și capacitatea uh, noastră de a avea acces independent la spațiu. Eu cred că obiectivul ar trebui să fie acela de a nu ne lega la mâini printr-o astfel de decizie. Trebuie să fie un document uh, de viitor un document flexibil, astfel încât să poată fi adaptat și pe viitor la provocările cu care ne vom confrunta. Eu cred că obiectivul ar trebui să constea într-o readucere pe pământ a politicii spațiale, astfel încât să putem să comunicăm obiectivele acesteia și cetățenilor, astfel încât și aceștia să poată înțelege despre ce este vorba și ce scop servește. Finanțarea, bineînțeles, care reprezintă un aspect și o problemă foarte importantă, însă cred că ar trebui să arătăm că dacă astăzi dorim să economisim milioane, vom pierde pe viitor miliarde în acest domeniu. De aceea sunt pentru o finanțare autonomă a acestor proiecte în acest domeniu. Mulțumesc și uh, aștept cu interes colaborarea viitoare. Mulțumesc, domnul Tosnovski are cuvântul acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc uh, să continui uh, cele spuse de antevorbitorii mei, fără a repeta însă. Deci, documentul este important nu doar datorită faptului că descrie necesitățile europene în ceea ce privește infrastructura spațială, pentru că spațiul este o zonă în care nu poți acționa uh, la nivel de stat. Trebuie să existe o colaborare multistatală, o colaborare într-un domeniu în care Europa, într-adevăr, are o valoare adăugată, unde se pot cumula resurse financiare, astfel încât infrastructura spațială să <clears throat> poată fi corect uh, concepută. Eu cred că se impune să spunem că structura spațială are nevoie de ceva nou, dar că ne poate oferi și beneficii noi, astfel încât uh, să poată într-adevăr fi readusă pe pământ uh, politica spațială, pentru că poate oferi și soluții pentru transporturi. Și avem nevoie de un sistem unitar și trebuie să clarificăm și finanțarea, pentru că nu există nimic mai rău pentru astfel de proiecte decât uh, să fim pus în situația de a căuta mereu noi mijloace de finanțare pentru a putea pune în aplicare obiectivele de bază. Situația cu care ne-am confruntat în cazul Galileo unde problematica de fapt a fost uh, guvernanța, conducerea, dirijarea acestui proiect. Trebuie să avem o abordare integrată și cuprinzătoare. Cred că se impune să se descrie foarte clar infrastructura, să se aloce foarte clar mijloacele și să se urmărească cu atenție evoluțiile ulterioare pentru că avem deja experiențe neplăcute cu Galileo și nu doresc ca astfel de experiențe să se repete. Noi dorim să susținem Galileo pentru a arăta clar că un astfel de proiect este foarte important pentru dezvoltarea de noi tehnologii în ceea ce privește securitatea, transporturile și așa mai departe, astfel încât să nu existe divergențe cu privire la diferitele elemente. Încă o dată susțin acest raport Important este ca raportul să definească foarte clar obiectivele viitoare și să elimine orice fel de divergențe, fie de natură comercială, fie de natură financiară, în ceea ce privește arhitectura unei astfel de infrastructuri europene. Este un lucru esențial pentru viitorul unui astfel de proiect. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Weber. Mă și profit. Mulțumesc, doresc și eu să profit de ocazia acordată nouă de raportul colegului Patricello ca din nou să trag un semnal de alarmă uh, privitor la viitorul programului GMS. Colegii mei au subliniat deja fiecare în felul său, importanța și interesul acestui program pentru noi toți. Problema crucială a fost deja scoasă în relief, e vorba de finanțare. Până acum, mai mult de 3 miliarde de euro au fost investite în acest program de către Agenția Europeană Spațială și Uniunea Europeană. Și părerea generală este că aceste fonduri au fost cheltuite în mod eficient. Totuși, spre surprinderea noastră, Comisia Europeană a propus pe data de 29 iunie să financeze programul GMS în afara următorului cadru financiar multianual 2014-2020 și să lase la latitudinea statelor membre participarea lor financiară în acest program. Propunerea asta constituie o amenințare serioasă pentru administrarea la nivel european a protecției climei și a mediului înconjurător, cât și pentru, la adresa industriei europene și periclitează programul acesta care este unic în lume, care are o vocație de a face din Uniunea Europeană liderul mondial în domeniul observării terei și în domeniul aplicațiilor de mediu și umanitare ale acestuia. În mod contrar celor propuse de comisie, programul GMS, în calitate de al doilea program far al Uniunii Europene pe, în domeniul spațial trebuie să continue să fie finanțat de la bugetul european, din bugetul european. Dacă nu, eh, el riscă să se împotmolească și să dispară, pentru că nu trebuie să mai sublinieze eu contextul economic în care ne aflăm. Și în contextul acesta de criză, statele s-au angajat în cursa austerității și în mod necesar vor diminua contribuțiile statelor membre, pentru că acestea de acum se vor efectua pe obiective bine țintite. Un angajament puternic din partea Uniunii Europene e indispensabil. Și din acest motiv, reinserarea programului GMS în următorul cadru uh, financiar multianual al Uniunii pe baza sumei cerute de comisie, e vorba de 830 4 de milioane pe an, de euro pe an e indispensabilă. Și raportorul cred că este de aceeași opinie și anume că acest punct să constituie centrul uh, raportului său și sper că și colegii noștri de la buget vor face tot ce pot ei ca să mențină programul GMS în, ca, în următorul cadru financiar uh, multianual. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acelor colegi care au luat deja cuvântul pe marginea problemei finanțării sistemului eh, proiectului GMES și de aceea nu voi repeta aceste chestiuni, ci doar să adrese, voi adresa o întrebare concretă la adresa Comisiei. În proiectul dumneavoastră, Prevedeți pentru 2014-2020 o finanțare în afara cadrului anual financiar. În același timp, uh, spuneți uh, despre GMS că este un proiect prioritar. Uh, Comisia ar trebui să ne ofere politici coerente. Vreau să întreb cum e pos- posibil așa ceva. În comunicarea mea să spun că GMS este o măsură prioritară, dar că, pe de altă parte, finanțarea nu este posibilă din cadrul multi, anual financiar. Deci rog Comisia să ne ofere o poziție aici, pentru că noi, să știți, nu suntem împotriva Comisiei, noi, noi vrem asemenea Comisiei o consolidare a politicilor spațiale europene și vrem ca GMS, Galileo și celelalte proiecte să fie transpuse cât se poate de uh, repede. Așa că mă întreb, deci cum, cum e posibilă o abordare așa de incoerentă din partea Comisiei? Rog, rog reprezentantul din partea Comisiei să ia poziție în mod cât se poate explicit față de această chestiune. Președintele, da, într-adevăr este o chestiune care trebuie uh, lămurită și aș adresa Comisiei rugămintea să răspundă chiar acum la această chestiune. Domnule Gonzales, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia nu consideră că există vreo contradicție în modul în care a fost uh, prezentată uh, finanțarea programului GMF, eh, GMS în afara cadrului financiar multianual. Sigur că Comisia trebuie să găsească mijloacele pentru finanțarea tuturor politicilor europene. Comisia recunoaște eh, prioritatea și urgența pentru programele GMS și Galileo, dar distinge totuși între aceste două programe. În cadrul uh, Galileo, Uniunea Europeană este singurul proprietar gestionar al proiectului. Uh, și de aceea, cu toate limități, limitările existente, uh, Uniunea Europeană trebuie să se, trebuie să se angajeze pentru finanțarea acestui proiect. Tocmai de aceea, GMS a rămas în comunicarea Comisiei, dar a fost uh, identificată uh, o sursă de finanțare în afara cadrului multianual financiar. Asta pentru a garanta, în ciuda dificultăților existente, o posibilitate de finanțare pentru proiectul GMS. Mulțumesc, domnule președinte. Bun, uh, luăm la cunoștință această afirmație dacă îmi permiteți și mie o observație. Trebuie să avem grijă și rog Comisia să fie atentă. Pe de parte, explicăm că politica spațială este una din marile noastre priorități în urma aplicării tratatului de la Sabona. E bine, dacă așa este, atunci trebuie să și acordăm un sprijin uh, corespunzător acestor proiecte prioritare. Pentru că ă, afectează credibilitatea noastră să ne umflăm în pene pe de o parte, să batem toba pentru acest proiect, dar pe de altă parte să nu îi asigurăm ă, spatele necesar. Ă, este o chestiune de lipsă de credibilitate. Dacă nu reușim să păstrăm și să menținem finanțarea pentru proiectele deja în curs de dezvoltare, atunci mă întreb cum putem noi să obținem în negocierile cu Consiliu uh, bani mai mulți pentru celelalte linii bugetare. Deci, trebuie să avem grijă ca într-o astfel de procedură să nu ne dăm cu stângul în dreptul în legătură cu un proiect atât de amplu cum este GMS. Pentru că este un proiect important și este un proiect uh, nu doar demonstrativ, ci este un, un proiect important sub raportul potențialului său pentru o industrie. Știm cu toții ce s-a întâmplat în ultimele decenii în Statele Unite ale Americii, deci știm care este potențialul acestui proiect. O, atât uh, din partea mea și uh, îl întreb acum pe domnul Patriciello dacă mai dorește să ia cuvântul pentru niște remarci de încheiere. Vă rog. No, diciamo che uh, nella mia relazione, seppur di sì, Bine, raportul meu este unul de sinteză, însă am exprimat deja în luarea mea de cuvânt care ar fi poziția asup- mea asupra documentului prezentat de comisie. Sigur că prioritatea este de a menține GMS în interiorul bugetului, din punctul meu de vedere. Însă, asta e o temă asupra care va trebui să mai discutăm, sigur, în plenul comisiei noastre, ca să analizăm uh, apoi întreaga propunere care va constitui obiectul muncii noastre în următoarele săptămâni. Sigur, vom mai avea ocazia să discutăm și cu reprezentanții Comisiei ca să încercăm să găsim o soluție sau un consens pe cât posibil împreună cu colegii noștri vom avea uh, ocazia să discutăm, să facem un schimb de idei, să încercăm să găsim o soluție pentru acest dosar foarte important pentru Uniunea Europeană și pentru ceea ce reprezintă programele de care am vorbit pentru întreaga Europa. Bun, atunci vă mulțumesc foarte mult pentru această sarcină pe care ne dat pentru acest mandat. Sperăm că această temă uh, nu va fi tratată în viitor doar de câțiva experți uh, și specialiști, ci că va uh, dobândi tocmai acea atenție care se cuvine unui proiect atât de important. Um, noi, dacă, dacă mă gândesc ce teme abordăm noi din domeniul politicilor de mediu, politicilor industriale, uh, atunci cred că este cel puțin uh, indicat să acordăm aceeași uh, cădere și importanță politicilor spațiale sau altor politici care, uh, până la urmă, au un impact extrem de mare asupra cercetării și industriei. Mă bucur că colegii ne-au atras atenția asupra acestui fapt și sper că veți face și muncă de lămurire în grupurile noastre parlamentare pe această temă. Mulțumesc. Cu aceasta dau cuvântul colegului Carins pentru a pe, face o prezentare pentru punctul 16, foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transportului. Mulțumesc! Pe scurt, e vorba de un aviz pentru transportul, Comisia de Transporturi asupra foi de parcurs pentru un singur spațiu european pentru un transport uh, eficient din punct de vedere al resurselor. E un document al Comisiei. Voi încerca să mă exprim pe scurt, pentru că nu prea mai avem mult timp la, la dispoziție. Am cinci puncte. În primul rând, scopurile generale ale uh, cărții albe a Comisiei sunt unele pe care le putem susține. În al doilea rând, competitivitatea. Aș spune aici că, da, trebuie să avem politici de economisire a energiei. Și asta nu, asta nu în detrimentul mobilității. Și aș mai spune că trebuie să evaluăm toate măsurile din punct de vedere al efectelor asupra competitivității, că nu vrem să uh, devenim mai puțin competitivi doar pentru că facem uh, economii. În al treilea rând, ICT-ul, rolul acestuia este unul foarte ridicat, are un mare potențial asupra unei mai mari eficiențe în uh, transportul intermodal. Deci mar, o marfă poate fi transportată cu un vapor și trebuie văzut cum se uh, pune ea într-un tren, de exemplu, sau într-un tir pentru a fi transportată mai departe. Uh, sigur, trebuie să încercăm să eliminăm punctele moarte ci să eficientizăm activitatea noastră utilizând întregul uh, potențial. În plus, info, uh, tehnologiile informării și comunicării pot de asemenea reduce nevoia de a apela la anumite moduri de transport. În al patrulea rând, cercetarea europeană poate ajuta la o, o eficiență sporită și trebuie să subliniem acest lucru. De asemenea, trebuie să spunem și să subliniem că rezultatele cercetării trebuie să fie traduse în realități comerciale. Deci e important și cum sunt puse ele în aplicare. Și în al cincilea rând, biocombustibilii, biocarburanții Aici cred că există un mare potențial pentru utilizarea acestora pe scară cât mai largă pentru a ne reduce dependența de uh, carburanți uh, importați. și trebuie biocarburanții să fie uh, introduși mai mult în mixul energetic și asta trebuie și explicat însă consumatorilor. În țara mea, consumatorii sunt uh, la curent, aș spune eu, cu situația și efectul bio, biocarburanților uh, asupra situației autovehiculelor. Deci noi trebuie să desfășurăm o bună activitate de informare și de explicare pentru a înțelege toată lumea cum stau lucrurile. Astea ar fi cele cinci puncte, pe scurt. Cinci sugestii, aș spune, și uh, vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebare. Mulțumesc! Thank you very much. And... Mulțumesc. Doamna Hall are cuvântul acum. Aș dori să-i mulțumesc domnului Carinș pentru această prezentare foarte sumară. Aș dori să mă refer la punctele 2 și 5 în mod special, pentru că sunt de acord și mă bucur că dânsul a menționat eficiența energetică și competitivitatea și faptul că aceste două elemente trebuie avute în vedere împreună. Însă cred că trebuie să punem o notă mai pozitivă în acest sens, pentru că există deja dovezi în favoarea argumentației că eficiența energetică duce la competitivitate. Și eficiența combustibililor, uh, din nou, oferă această uh, capacitate uh, concurențială. Durează mai puțin de patru ani pentru a recupera investițiile necesare uh, prin intermediul costului mai redus al carburanților. Este un aspect uh, care vizează și tehnologia de eficientizare a autovehiculelor care există deja pe piață. Și cred de asemenea că putem să plecăm și de la comportamentul consumatorilor de până acum, care este încurajator. Știu din Regatul Unit că numărul de vehicule achiziționate cu emisii de carbon de sub 100 de miligrame s-a dublat în ultimul an. Și cred că consumatorii știu asta și singuri că trebuie să-și eficientizeze consumurile. Apoi, cred că un alt aspect esențial este caracterul sustenabil al biocarburanților. Aspect care uh, încă nu este în totalitate clar și așteptăm uh, prezentarea comisiei în acest sens, <clears throat> pentru că s-ar putea să ne confruntăm cu situația în care constatăm că anumiți biocarburanți europeni nu sunt uh, sustenabili. Dar sunt de acord că trebuie să existe în mixul energetic. Știu de asemenea și că la importurile de bio carburanți din Brazilia. Există <clears throat> și uh, anumiți carburanți care sunt incontestabil uh, sustenabili. De asemenea, însă, cred că trebuie să ne concentrăm și asupra biocarburanților de a doua generație. Sunt, uh, de asemenea, de acord cu raportorul că există și un proces de comunicare, de educare care trebuie să aibă loc în paralel astfel încât uh, și consumatorii care utilizează acești carburanți să fie la curent. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Glante. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. O înlocuiesc uh, pe colega noastră Thompson, care nu poate fi prezentă astăzi. Noi considerăm că în acest uh, aviz uh, se abordează elemente foarte important, însă lipsește un uh, punct esențial și anume vehiculele electrice. În... Asta, în opinia colegei noastre Thompson, ar putea fi completată. Apoi, se pune desigur întrebarea de unde se procură energia necesară pentru uh, aceste vehicole, stocarea acestei uh, energii fiind de asemenea important. În acest sens ne vom uh, concentra și amendamentele. Asta a fost uh, poziția doamnei Thompson și dacă mai permiteți o observație personală, în ceea ce privește carburanții, uh, biocarburanții și acceptanța în rândul publicului și eu fiind dintr-o mare țară europeană uh, și dacă aș fi convins că uh, cetățenii au reticențe în utilizarea acestor combustibili datorită caracterului sustenabil al acestor, aș fi foarte fericit. Însă, din păcate, situația este că uh, ei, de fapt, se îngrijorează de efectele asupra motoarelor. Și cred că mulți uh, dintre dumneavoastră nu vor fi surprinși uh, să audă că unii își fac mai puține griji în ceea ce privește mâncarea de la școala copiilor decât uh, ceea ce pun în rezervorul mașinii. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Weber. Mulțumesc că această carte albă se dorește a fi un document foarte ambițios, poate prea ambițios. Aș vrea totuși să vă reamintesc că, din păcate, cum se întâmplă adesea în textele europene, niciunul din principalele obiective ale raportului precedent, anume Cartea Albă din 2001, nu a fost uh, îndeplinit în totalitate. De aceea poate că ar fi o metodă mai bună ca anumite obiective, prea ambițioase pe termen lung, să fie defalcate, împărțite pe obiecte inter, obiective intermediare realizabile pe termen mai scurt, ca responsabilii politici naționali și regionali să dispună de un cadru de orientare mai clar și mai precis în legătură cu acțiunile pe care trebuie să le întreprindă. Transportul trebuie să răspundă și aspirațiilor legate de mobilitatea cetățenilor, dar și de realizarea schimburilor economice. Deci trebuie sensibilizați mai mult, mai ales reprezentanții uh, afac- mediului de afaceri, ca să regrupeze deplasările, să exploateze potențialul uh, oferit de relocări și să aibă recurs la tehnologiile destinate să optimizeze sau să reducă traficul. Mai ales uh, în uh, fabrici De aceea regret că în acest text accesibilitatea și mobilitatea persoanelor uh, precum și noțiunea fundamentală de coeziune teritorială în materie de transporturi sunt insuficient tratate. Pentru că un spațiu unic al transporturilor europene nu va putea fi realizat fără garantarea unor condiții echitabile de acces la teritoriu pentru întreprinderi, dar și pentru cetățeni. În final, aș dori să subliniez că această carte albă face un efort pentru a defini 10 obiective specifice cu cifre și e foarte bine. Deci sunt date și cifre. Al nouălea obiectiv mi se pare foarte important. Din păcate, acesta e lăsat puțin, nu este destul de vag. E vorba de a pune mai bine în aplicare sistemul utilizatorul plătește și sistemul poluatorul plătește. Aici aș dori poate ca această carte albă să fie mai explicită. Cum punem în practică aceste principii? Poluatorul plătește și utilizatorul plătește. Oare putem uh, impune taxe pe transportul rutier, transportul aerian sau maritim? Poate acest lucru ar, le-ar reduce din atractivitate. Darf ich fragen, ob von der Kommission jemand noch etwas äh, Întreb comisia dacă dorește să mai facă vreo declarație. Văd că nu este cazul. Domnule Carenț, doriți să reinterveniți? De asemenea, nu? Ei bine, atunci putem pune punct și aș dori să vă mai informez că termenul de depunere al amendamentelor este 7 septembrie la prânz. Așadar, dacă cineva dorește să depună amendamente, trebuie să facă până la acel termen și să colaboreze, bineînțeles, cu domnul Carenț pentru găsirea unei soluții. Mulțumesc încă o dată. Uh, putem încheia acest punct. La 17 diverse nu am nimic de comunicat. Uh, vă reamintesc că ne revedem pe 8 septembrie. Domnule Odi, v-am trecut cu vederea, mă scuzați. Domnule Odi, da, la începutul săptămânii ați fost întrebat dacă pe 8 septembrie vom vota. Ați uh, propus uh, să vă fie furnizate informații com- suplimentare, că anumite grupuri politice au anumite deplasări uh, și misiuni. Deci vă întreb din nou dacă se va vota sau nu. secretariat, scrie... Observație din partea secretariatului. Da, probabil că ar trebui să votăm pentru a încheia și această chestiune. Nu e plăcut, dar necesar. Oh, okay. Wenn es, wenn es möglich, wenn es möglich ist. Dacă vom reuși să evităm această situație, o vom face, însă dacă există lucruri urgente, vor trebui decise. Domnule Odi? Simplement pour être informé le plus rapidement posibil. Da, aș dori să fiu totuși informat cât mai curând posibil. Vă rog. Auf Wiedersehen, das war's für heute. La revedere, atât pentru astăzi.